Da. Bună ziua, dragi colegi. Ne reluăm acum sesiunea. Următorul punct pe ordinea de zi. Întrebările adresate Consiliului. Îl salut pe ministrul care reprezintă președinția belgiană. Prima întrebare este cea adresată de doamna Blinkeviciute privind persoanele cu handicap și strategia Europa 2020. Domnule ministru, așteptăm răspunsul dumneavoastră când sunteți gata. Sans la voir. Madame la Présidente, euh, chers collègues, Doamnă președinte, Consiliul acordă o mare importanță creșterii posibilităților de angajare și sporirii participării la piața muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a celor cu handicap. Unele din obiectivele din strategia 2020, aprobate de Consiliul pe 17 iunie 2010, se referă direct la persoanele cu handicap, deoarece vor să înlesnească ocuparea, să favorizeze incluziunea socială prin reducerea sărăciei. Strategia 2020 menționează persoanele cu handicap, handicap în cadrul platformei europene împotriva sărăciei. E o inițiativă europeană care va avea un impact uh, la nivel european. Comisia va trebui să elaboreze programele de combatere a discriminării împotriva persoanelor handicapate la nivel național. Statele membre vor trebui de asemenea să elaboreze măsuri pentru grupurile uh, de risc, printre care apar și persoanele cu handicap conform concluziilor de la Consiliul din iunie 2010, statele membre vor trebui acum să acționeze pentru a face față acestor priorități, iar toate politicile comune vor trebui să sprijine această strategie. Astfel se va îmbunătăți incluziunea socială a tuturor persoanelor cu handicap, așa cum se spune și în noul cadru european privind handicapul, aprobat de Consiliu în iunie. Statele membre sunt uh, îndemnate, cum e îndemnată și Comisia, să integreze tot ceea ce ține de handicap în toate aspectele legate de strategia 2020. De asemenea, se cere să se ia măsurile adecvate în ceea ce privește pregătirea și ocuparea. În rezoluția sa, Consiliul a invitat Comisia să pregătească pentru următorul deceniu și uh, prin colaborarea cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap, deci să elaboreze un plan de acțiune care să se sprijine pe strategia 2020. Doamnă Blichencviciute, aveți o întrebare suplimentară? Domnule ministru, vă mulțumesc pentru răspuns. Totuși, aș vrea să vă spun că 65 de milioane de cetățeni europeni cu handicap nu sunt ascultați, vocea lor nu este ascultată. Deci nu credeți că ar trebui să accelerăm implementarea acestei uh, legislații în toate statele membre pentru ca oamenii cu handicap să trăiască ca cetățeni cu drepturi de pline mulțumesc, domnule ministru. Alors, le groupe de travail... Grupul de lucru de la Consiliu privind um, chestiunile sociale examinează acum propunerea Comisiei pentru o nouă directivă care să pună în aplicare principiul de tratament egal al persoanelor, indiferent de vârstă, credință, orientare sexuală, handicap. Pentru această directivă e nevoie de unanimitatea statelor membre. Mai multe președinții au uh, acordat eforturi uh, în ceea ce vrește această inițiativă, dar deocamdată nu putem uh, să spunem nimic în legătură cu durata acestor negocieri și nici cu rezultatul final. Mai avem două întrebări suplimentare. Vă rog să le puneți, după care domnul ministru va răspunde la amândouă întrebările. Prima întrebare din partea domnului Zemca. Ja panu chciałem podziękować za mm, te informacje. Vreau să vă mulțumesc pentru informațiile date, însă regret foarte mult faptul că informațiile pe care ni le-ați dat, domnule ministru, erau mult prea generale, sunt prea, mult prea generale. Ați menționat lucrurile corecte, potrivite, însă aș vrea să vă pun o întrebare specifică veți asigura o finanțare suplimentară pentru a-i pregăti uh, oamenii cu handicap, dar ce fără pregătire e greu să îi avem pe piața muncii. Ministru, aș dori să vă întreb uh, care este calendarul și care sunt intențiile Consiliului în ceea ce privește uh, Uh, regulamentul privind drepturile pasagerilor uh, care călătoresc cu autocarul și mă refer în special la persoanele cu dizabilități și cu mobilitate redusă. vă mulumesc. domnule ministru puteți să răspundeți la aceste întrebări? Alors pour le financement, ben, on aura un... În ceea ce privește finanțarea, vom avea o dezbatere generală bugetară în legătură cu modul în care următoarele bugete vor include o serie de inițiative FAR și perspective legislative luate în cadrul strategiei 2020. Deci dacă în cadrul acestei strategii vom avea o nouă politică pentru persoanele cu handicap, va trebui să vedem uh, cum putem finanța această nouă politică. În ceea ce privește evoluția legislației, trebuie să vedem clar rolul pe care îl poate juca Comisia față de legislația existentă. Trebuie luate măsuri în funcție de competențele definite în tratat. Consiliul joacă rolul activ în ceea ce privește protecția persoanelor cu handicap. Acum 10 ani deja s-a adoptat o directivă care interzicea discriminarea persoanelor uh, cu handicap uh, pe piața muncii. Deci Consiliul își joacă în continuare rolul. Thank you. We now move on to... Vă mulțumesc. Trecem acum la următoarea întrebare adresată de doamna Rodi Crața, vicepreședinta Parlamentului European, e vorba de ajustarea fiscală și datoria privată. Domnule ministru, vă rog. Peace. Voilà, actuellement les procédures de sur Procedurile de supraveghere macroeconomice și bugetare, articolele 121 din uh, acord se referă și la politicile noastre economice. În reuniunea din martie 2010, Consiliul European a creat un grup de lucru prezidate președintele Consiliului European, participă reprezentanți din toate statele membre ale Băncii Centrale Europene și uh, urmează să analizeze măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor cadru pentru îmbunătățirea uh, situației uh, create de criză, pentru a vedea care sunt opțiunile pentru ajustarea cadrului juridic. Vom prezenta în iunie un raport a prezentat un raport pe o etapă și în care se spune că demersurile de uh, refacere bugetară trebuie să fie intensificate. Trebuie sigur să vedem și care este evoluția datoriilor uh, în cadrul Pactului Global de Stabilitate și Creștere. Grupul de lucru își propune instrumente de supraveghere macroeconomice eficiente pentru a formula recomandări care să prevină o înrăutățire a situației și să stabilească indicatori preciși pentru a analiza uh, starea de fapt. Datoria privată, de asemenea, uh, se va afla în atenția acestei analize, iar pe 17 iunie Consiliul European a aprobat aceste orientări, va prezenta în uh, cadrul reuniunii din octombrie rezultatele acestei activități de monitorizare și va propune eventual ajustarea uh, legilor existente uh, în acest domeniu. Se va acorda o prioritate tuturor inițiativelor în acest sens. Mulțumesc, doamna Crața. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să mulțumesc și domnului ministru pentru încercarea de a răspunde la întrebarea mea. Oricum, Întrebarea mea uh, s-a concentrat și pe uh, atenția care trebuie să fie acordată datoriei uh, private în cadrul datoriei globale. Iar dacă uh, nu va exista o nouă interpretare a situației financiare, ținând seama și de datoria privată. Dacă mi-ați răspunde la întrebare, aș fi eh, cu adevărat mulțumită. După cum am spus, procesul este în curs de derulare. Grupul de lucru s-a reunit alaltă ieri va mai fi Consiliul din octombrie. În clipa de față este prematur să discutăm evoluțiile viitoare pentru că trebuie să vedem cum se respectă criteriile pactului de stabilitate și de creștere economică. Consiliul din octombrie va primi un raport și abia după aceea vom decide dacă propunem o ajustare, o modificare a legislației europene și în raport cu datoria privată. Mulțumesc, domnule ministru. Nu avem întrebări suplimentare, deci putem trece la întrebarea adresată de doamna Țicău și care se referă la revizuirea rețelei TNT. Domnule ministru. Alors, suite à la publication... Vă mulțumesc. În urmă publicării de către Comisia unei uh, cărți verzi privind uh, examinarea politicilor pentru o mai bună integrare a rețelelor europene de transport în serviciul unei politici comune de transport. În iunie 2009, Consiliul a adoptat concluzii în care salută uh, această carte verde. La Comisia a prezentat Comisia a fost rugată să le prezinte instituțiilor o propunere de revizuire a măsurilor privind rețelele tente. Principala, renova, eh, principala noutate este un concept la două niveluri. Trebuie menținut un soclu de rețele compus de rețele feroviare, de căi navigabile interne, de autostrăzi, de porturi și aeroporturi, o rețea globală formată din rețelele naționale corespondente, asupra căreia se suprapune o rețea contra, eh, centrală. Astfel se poate planifica mai bine și poate crește sistemic planificarea resurselor din domeniul transportului. Pot fi reduse de asemenea gazele cu efect de seră provocate de acest sector. În iunie, Consiliul a luat act de comunicări. Avem o problemă cu interpretarea. Nu funcționează în limba engleză și se pare că nici în lituaniană. Mă iertați, domnule ministru. În iunie anul trecut, în iunie, Consiliul a luat act de informațiile comunicate de președinție și de comisie privind rezultatele de la conferințele ministeriale anuale privind rețelele TENTE conferință care a avut loc pe 8 și 9 iunie la Saragossa. S-a discutat atunci mai ales despre metodologia folosită pentru a stabili cadrul de planificare și de punere în aplicare a viitoarei rețele TNT. S-a vorbit de asemenea și despre modalitatea de mobilizare a fondurilor. Consultări publice pentru a vedea care sunt criteriile pentru planificarea acestei rețele. Deci aceste consultări au loc acum și se vor încheia pe 15 septembrie. Rezultatele acestor consultări vor fi prezentate la, comi- la Comitetul Financiar TNT de pe 30, de, 30 septembrie. Vor exista discuții bilaterale între Comisie și statele membre dar și discuții multilaterale în cadrul comitetelor uh, în care se, vor revizui rețeaua, se va revizui rețeaua atente. În octombrie se va face un studiu de impact privind revizuirea linilor uh, directoare TNT, iar propunerea de directivă este așteptată pentru, mai, uh, pentru luna mai-iunie 2011. Dar fiind că acum au consultări publice și că vor avea loc consultări multilaterale și bilaterale la sfârșitul anului 2010, prezenția belgeană nu poate face progrese în ceea ce privește acest dosar de reexaminare a rețelei tente. Thank you very much, Mrs. Tickau. Mulțumesc, domnule ministru. Una dintre, unul dintre obiectivele uh, revizuirii rețelei TNT este acela uh,

Euh, bineînțeles problematica pe care o evocai dumneavoastră este importantă și printre considerentele care in de studiul în curs și de perspectivele privind transformarea și conceperea rețelelor, deci se va ține cont de acest lucru. Mai, am două, mai avem două întrebări suplimentare, le vom asculta împreună. Domnul Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μόλις πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή του Προέδρου. Mulțumesc. Recent, președintele Consiliul în Parlament uh, a publicat o scrisoare privind uh, reducerile cheltuielilor uh, în urma unor discuții între Uniunea Europeană și Banca Mondială, iar în Grecia urmează să se opereze reduceri severe în transportul um, feroviar. Ei bine, din motive ecologice și în legătură cu uh, uh, transportul de mărfuri, asemenea decizii contravin poziției Uniunii Europene și aș vrea să știu dacă Consiliul va analiza această probleme. To ja bym chciał także tu nawiązać do... Domnul Zemca, mulțumesc. Aș vrea să mă să reiau și eu ideea din întrebarea adresată. Adevărul este că dezvoltarea acestor rețele e foarte importantă pentru integrarea europeană. Însă să nu uităm că această dezvoltare trebuie să fie, să se facă dând dovadă de coerență. Eu am o problemă legată de buget. În bugetul pentru 2014-2020, deci prevedeți posibilitatea de a crește finanțarea pentru aceste rețele? Mulțumesc, domnule ministru. În legătură cu prima întrebare privind reducerea capacității Greciei de a investi în extinderea rețelelor, cred că Comisia este competentă să trateze acest subiect. Sigur că putem să ne informăm nu pot să vă dau acum un răspuns exact în legătură cu modul în care vom, vom reacționa, având în vedere capacitatea Greciei, dar uh, probabil Comisia va putea să răspundă mai precis la această întrebare. În ce privește uh, nevoia de coerență și de furnizarea mijloacelor uh, financiare necesare în domeniu, Știți că există o perspectivă financiară pentru perioada 2014-2020 uh, în definitiv veți fi implicați, aveți dreptul la codecizie în problemele financiare și uh, vă invit să puneți pe agenda următoarelor discuții uh, această problematică a coeziunii în domeniul transporturilor. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem la întrebarea următoare, care vine din partea domnului Papa Nicolau și se referă la evaluarea metodei deschise de coordonare. Domnule ministru, când sunteți pregătit, aveți cuvântul. Dans ses conclusions du 30 novembre 2009, 30 noiembrie 2009, în concluziile sale, Consiliul a reamintit că metoda deschisă de coordonare a contribuit la buna funcționare a vieții muncii și la incluziunea socială schimbul de bune practici în ceea ce privește politica de angajare s-a dovedit și se va dovedi și pe viitor deosebit de util. De aceea va fi nevoie de o monitorizare a liniilor uh, directoare pentru ocupare care vor fi adoptate de Consiliu după avizul Parlamentului, aviz pe care de altfel vi l-ați dat uh, astăzi. Iar la Consiliul EPSCO, în contextul noii guvernări, se va discuta despre acest lucru. Anul trecut, cu ocazia adoptării de către Consiliu un nou cadru strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și al formării, noi membri au recunoscut că îndeplinirea obiectivelor strategice necesita o utilizare cât mai eficace a metodei deschise de coordonare. Asta înseamnă că această metodă este sprijinită în continuare, ce s-a dovedit utilă în ceea ce privește mai multe competențe naționale. Raportul din iunie 2010 privind uh, punerea în aplicare a programului de lucru legat de formare și educație. Deci în acest raport se atrage atenția asupra progreselor care au, pot, putut fi realizate datorită metodei deschise de coordonare în domeniul educației și al formării profesionale. În consiliile din 7 iunie 2010, Consiliul a atras atenția asupra faptului că în cadrul discuțiilor generale privind strategia 2020 e foarte important să dezvoltăm o abordare integrată prin lucrări comune la nivel european folosindu-ne de cadrul pe care îl oferă metoda deschisă de coordonare în domeniul protecției și al incluziunii sociale. Deci această metodă s-a dovedit utilă deja. Totuși, în fața noilor provocări aduse de strategia 2020, în ceea ce prește mai ales uh, supravegherea realizării obiectivelor de reducerea sărăciei, uh, și a linilor directoare pentru angajare, mai ales linia directoare 10. Pe 9 iunie, iulie, președinția a invitat statele membre să lanseze un proces de reflexie privind consolidarea metodei deschise de coordonare. În rezoluția din noiembrie 2009 s-a introdus un cadru re înnoit pentru tineret, iar Consiliul a enunțat o serie de principii generale care trebuie respectate în toate politicile legate de tineret. Președinția va organiza pe 14 septembrie o conferință, iar la Consiliul EPSCO din 20 octombrie, la inițiativa Belgiei, deci, la acest Consiliu se va discuta din nou despre această inițiativă. importantă în domeniul ocupării și al incluziunii sociale. Domnule Papa Nicolau, aveți o întrebare suplimentară. Să se ευχαριστώ în την απάντησή σας. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, ministrului pentru răspunsul său, dar vreau să și lămuresc o chestiune. Într-adevăr, în anumite domenii cruciale, cum ar fi educația, tineretul și așa mai departe, metoda deschisă de coordonare este un instrument foarte valoros. Dar, ținând cont de subsidiaritate și de competențele Uniunii Europene, vreau să vă întreb, am, am putea să obținem rezultatele studiilor noastre pentru a le uh, utiliza în uh, Uh, activitatea noastră și la nivelul la care colaborăm noi, cum poate fi, cum poate fi Parlamentul inclus în aceste demersuri pentru a-și putea aduce contribuția. Mulțumesc. Je vous renvoie évidemment à la dernière partie. Răspunsul meu va oferi și concluziile clare uh, reuniunii EBSCO din uh, octombrie pentru că la inițiativa președinției vom uh, relua discuția acestei probleme în ce privește uh, numărul angajaților și aspectele legate de incluziunea socială. Vă stăm la dispoziție în continuare în acest domeniu. Cred că mai am o întrebare suplimentară din, doamna, din partea doamnei Blinkevici Iute. Vă rog, mulțumesc domnule ministru, pentru răspunsul dumneavoastră în legătură cu mecanismul uh, deschis de coordonare. Anul acesta, în Uniunea Europeană, este anul combaterii sărăciei și este o coincidență că în Uniunea Europeană există, din păcate, grupuri largi excluse uh, de la uh, dreptul de a uh, munci. Trebuie să avem un schimb de bune practici. Putem uh, învăța din exemplul statelor scandinave, pentru că uh, ele au avut rezultate bune în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. În felul acesta am putea reduce sărăcia în statele baltice. O coordonare și învățarea reciprocă ar putea avea rezultate pozitive în domeniul social, mai ales în ceea ce privește creșterea locurilor de muncă, combaterea sărăciei. Ehm, să nu uităm că în 2010 e anul de combaterea sărăciei. Deci obiectivul nu este doar să reducem sărăcia, dar și să creștem oferta de mână de lucru, să reform, de asemenea reformarea sistemelor de pensii ar putea duce la creșterea ratei de activitate, ar putea de asemenea um, finanța trezoreria publică. Iar în acest an de combatere a sărăciei, e clar că prin coordonare și prin învățare reciprocă putem face multe. Vă mulțumesc, trecem la următoarea întrebare adresată de domnul Huntis. E vorba de memorandumul de înțelegere încheiat de Grecia cu UE și cu femeiul privind creșterea vertiginoasă a inflației. Aveți cuvântul, domnule ministru. Le Conseil a mil... Consiliul, în repetate rânduri, a pus accentul pe problemele structurale pe termen lung în ce privește economia uh, Greciei în cadrul diverselor exerciții de supraveghere multilaterală. În ce privește procedura legată de deficitul excesiv, Consiliul a recomandat Greciei pe 16 februarie 2010 să uh, pună în aplicare un ansamblu de măsuri care să permită buna funcționare a pieței produselor și să atragă activitatea întreprinderilor la îmbunătățirea situației economice pentru uh, o eficientizare de asemenea a ritmului de absorpție a fondurilor europene. Uh, trebuie ca bugetul de asemenea să fie viabil pe termen lung Grecia a prezentat un prim raport uh, pe 16 martie în baza acestor recomandări. Următorul a fost în mai, după aceea în iunie. Fondul Monetar Internațional a efectuat o analiză preliminară în cadrul mecanismului de susținere a stabilității și um, asta pentru uh, o sumă care a fost pusă la dispoziția Greciei. Um, analiza a fost uh, efectuată. Consiliul încă nu cunoaște concluziile finale. Um, statele membre ale zonei euro um, vor obține rezultatele preliminare ale acestei analize pentru că până acum, conform convingerilor Comisiei, evoluția economiei grecești este conformă cu cerințele formulate, iar um, Inflația care a apărut se pare că se datorează unor imperfecțiuni în ce privește piața uh, produselor. A existat o creștere economică, iar Grecia se străduiește să mențină o politică bugetară sănătoasă. Conform evoluții, uh, evaluării Comisiei, uh, Evoluțiile economice uh, se înscriu în previziunile care au fost făcute și care însoțesc mecanismul de stabilitate. Deci, spuneam doar piața se pare că funcționează defectuos. În continuare, însă, Consiliul va urmări evoluțiile cu maximă atenție. Thank you very much. Mr. Domnul Huntis? Mulțumesc, doamna președintă. Domnule ministru, mă tem că nu mi-ați răspuns direct la întrebarea pe care am formulat-o. Măsurile care au fost luate ca uh, rezultat al uh, negocierilor cu FMI-ul mă interesează pe de o parte au fost impuse impozite uh, pe care cetățenii nu le pot suporta. Uh, din păcate, a crescut inflația, uh, au fost introduse măsuri de asemenea de creștere a TVA-ului și a cheltuielilor cu încălzirea. Recomandările care s-au făcut din partea femeiului merg în direcția unor uh, măsuri similare suplimentare. Asta ar însemna o povară suplimentară asupra cetățenilor și o explozie a inflației în Grecia. Domnule ministru. Alors, je pas... Nu am un răspuns precis în legătură cu deciziile COFIN din ultimele ore. Însă Consiliul de mai multe ori a arătat a analizat uh, problemele structurale pe care le are Grecia și conform strategiei de la Lisabona pentru ocupare și creștere, Am spus că era absolut necesar ca Grecia să-și intensifice eforturile pentru a corecta dezechilibrele macroeconomice și pentru a corecta și pentru a face față dezechilibrului structural. Investițiile din domeniul cercetării și dezvoltării sunt necesare, trebuie reformată administrația publică, trebuie luate măsuri privind piața muncii în cadrul unei strategii integrate în domeniul flexisecurității. Ce pot eu să vă spun? autoritățile elene au confirmat faptul că acordă prioritate unor reforme structurale planificate într-o serie de domenii. De asemenea, ne-au informat în legătură cu dificultățile create de acest lucru în Grecia. Vă mulțumesc. Încă o întrebare suplimentară de la domnul Papa Nicolau. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Χουντής, ο πολύ καλός συνάδελφος, Domnul Hudis, un coleg de o reputație excelentă, a menționat că inflația a crescut cu 5,4% în mai, iar prin măsurile uh, acestea care afectează consumul uh, public, uh, practic se preconizează reducerea inflației. Numai că măsurile despre care vorbiți, uh, domnule ministru, uh, sunt măsuri care implică noi taxe. În afară de mecanismele de susținere și de sprijinire, ce măsuri specifice sunt uh, planificate pentru a fi introduse? Domnule ministru, vreți să răspundeți, vă rog? Spune doamna președinte. Alors, même si je peux... Chiar dacă înțeleg că Există o inflație galopantă care are probleme și că ar trebui să încercăm să reechilibrăm puțin lucrurile prin diverse mecanisme financiare. Bineînțeles că nu pot să vă spun decât că Grecia este membra a zonei euro și are o responsabilitate alături de celelalte state membre ale zonei euro pentru menținerea stabilității financiare în această zonă. Există preocupări comune. Toate statele membre trebuie să dezvolte politici uh, financiare mm, sănătoase pe plan național. Deci țara va trebui să-și uh, asume răspunderea de a aborda această problemă într-o manieră uh, eficace, sigur, fără să pună în pericol buna funcționare a Uniunii Monetare și Economice. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem la următoarea întrebare adresată din partea doamnei Andrichiene se referă la prioritățile președinției belgiene în privința ONU și organismelor sale. Domnule ministru, aveți cuvântul. En vue de la 65e Assemblée Générale cu ocazia celei de-a 65-a adunare generală a ONU, Consiliul, pe 6 iunie, în iunie 2010, a adoptat prioritățile 1. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, altul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate reprezintă Uniunea Europeană în ceea ce vrește politica de securitate și externă comună în cadrul organizațiilor internaționale. Prioritățile Consiliului uh, sunt taxate în jurul următorilor teme. Consolidarea ONU. UE va colabora la edificarea unui sistem consolidat, se va îmbunătăți reprezentativitatea, transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea ONU. Cea de-a doua prioritate, să contribuim la pacea și securitatea internațională. Uniunea Europeană dorește să își uh, mărească, să-și sporească vizibilitatea poziției sale în ceea ce privește gestionarea crizelor în organismele care fac parte din ONU, mai ales în cadrul Consiliului de Securitate. O a treia prioritate, mediul înconjurător și dezvoltarea durabilă. Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. A patra prioritate, drepturile omului. De la înființarea sa, Uniunea Europeană a fost printre apărătorii cei mai înverșunați ai drepturilor omului. Uniunea Europeană va încuraja în mod activ integrarea drepturilor omului în toate acțiunile întreprinse de ONU. Drepturile omului sunt uh, strâns legate de celelalte obiective ale ONU în ceea ce privește obiectivele de securitate și dezvoltare. Și cea cincea prioritate se referă la reforma sistemului Națiunilor Unite, asta pentru a îmbunătăți eficiența, transparența și reprezentativitatea din cadrul acestui sistem. Referitor acum la reforma Consiliului pentru Drepturile Omului, Uniunea Europeană participă la consultările oficiale și neoficiale care au loc. Uniunea va promova capacitatea de acțiune a celui de-al treilea organ care va avea competența să pună în aplicare standardele pentru drepturile omului. Iar aceste standarde trebuie să fie respectate. Menținute, mă scuzați. En date du 1 decembrie décembre 2009, tout... Toate delegațiile Comisiei Europene în străinătate au devenit delegații ale Uniunii Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci, la Geneva, biroul de legătură al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene adoptat uh, și a modificat uh, activitatea provizoriu în așteptarea uh, înființării Serviciului European de Acțiune Externă. domnule ministru vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Continuă însă confuzia în legătură cu modul de reprezentare al Uniunii Europene la Geneva și la New York, ceea ce subminează abilitatea și capacitatea Uniunii Europene, Uniunii Europene de a acționa și interacționa cu partenerii săi vorbind despre prioritățile dumneavoastră în legătură cu uh, Consiliul pentru Drepturile Omului ale Națiunilor Unite, în altul reprezentant pentru securitate și politică externă trebuie să se asigură că uh, își va exercita toată influența uh, în acest sens asupra altor membri al, uh, ai Națiunilor Unite. Rezoluția privind uh, uh pedepsa capitală și Uh, negocierile care se duc pentru un tratat internațional de uh, comercializare a armelor trebuie să fie și ele printre priorități. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu știu, domnule ministru, dacă puteți deja comenta aceste observații. Perhaps I know I have another supplementary question. Poate că eu aș mai adăuga o întrebare suplimentară, dar mă scuzați, văd că sunteți gata să răspundeți la întrebare. Doresc să vă spun că Belgia, care are președinția Uniunii Europene în materie drepturilor omului își va îndeplini datoria de a da curs preocupărilor dumneavoastră. Am o întrebare suplimentară din partea domnului Rubic. Mulțumesc, doamna președintă. Am avut astăzi o discuție intensă în care uh, am putea să sprijinim Consiliul pentru anumite uh, economii în bugetul pentru 2011. S-a vorbit intens și despre serviciul extern. Credeți oare că în domeniul Națiunilor Unite am putea întreprinde demersuri pentru ca uh, posturile de reprezentare să fie uh, configurate mai eficient, ca Uniunea Europeană să vorbească într-un singur glas. În felul acesta am putea face economii și fondurile ar putea fi folosite um, în alte domenii. Președinția belgiană ar fi dispusă să susțină asemenea eforturi de a economisi banii? Domnule ministru, deja s-a prevăzut creșterea personalului la Geneva, dar și la Washington. Într-adevăr, sistemul Serviciul European de Acțiune Externă trebuie înființat cât mai repede și să nu uităm rolul Parlamentului European în ceea ce privește aspectele financiare legate de constituirea acestui serviciu. Thank you. Um, we now go on to the next question, which comes from... Mulțumesc, trecem la următoarea întrebare uh, pusă de Lime Ewald în legătură cu consolidarea biodiversității în Uniunea Europeană. sur base de la communication de... Ceea ce vrește, pe baza comunicării Comisiei numită opțiuni posibile după 2010, în ceea ce privește perspectivele și obiectivele UE în domeniul biodiversității, pe 15 martie 2010, Consiliul a adoptat niște concluzii intitulate Biodiversitatea după 2010, viziune și obiective ale Uniunii Europene și la nivel mondial, regimul internațional de acces și de împărtășirea avantajelor. În concluziile sale, Consiliul s-a declarat foarte îngrijorat de faptul că obiectivele din 2010 în domeniul biodiversității nu au fost atinse nici la nivel comunitar și nici la nivel internațional. Biodiversitatea se pierde într-un ritm uh, vertiginos cu consecințe economice, ecologice și sociale foarte grave. Aceste obiective au jucat un rol esențial deoarece au permis luarea, punerea în aplicare unor măsuri utile în favoarea biodiversității. De asemenea, conform unei viziuni pe termen lung pentru anul 2050, ce privind um, ecosistemele. Acestea trebuie să fie restituite, conservate în funcție de valoarea intrinsecă a biodiversității. Prosperitatea economică este de asemenea afectată, iar pierderile de, de biodiversitate trebuie evitate. De asemenea, există un obiectiv uh, important pentru a stăvili pierderea biodiversității și pentru refacerea ecosistemelor până în anul 2020. Cercăm să facem tot posibilul pentru a consolida eforturile desfășurate la nivel internațional pentru a combate pierderea diversității. În ceea ce privește prioritățile UE și consolidarea biodiversității. Consiliul a constatat că fragmentarea, distrugerea habitatelor reprezintă practic uh, problema cea mai mare pentru biodiversitate. Consiliul a arătat uh, cât de nocivă este reafectarea terenurilor, uh, cât de dăunătoare este introducerea de specii exotice invadatoare, comerțul cu specii uh, amenințate cu dispariția, bineînțeles poluarea. Schimbarea climatică, de asemenea, ar putea agrava anumite efecte, mai ales în ceea ce privește numărul de specii amenințate cu dispariția. Cât despre strategia 2020, marile orientări de politică economică ale Consiliului invită statele membre să ia măsuri pentru ca provocările, problemele de mediu să devină perspective de creștere. Resursele naturale, de asemenea, trebuie folosite mult mai bine pentru a asigura diversitatea biologică. De asemenea, Consiliul, în concluziile sale din martie 2010, a subliniat rolul biodiversității. Atunci a declarat că trebuie inversată cât mai repede tendința actuală de pierdere a biodiversității. Consiliul a subscris la viziunea pe termen lung privind uh, biodiversitatea pentru anul 2050 și de asemenea a fost de acord cu obiectivele pentru 2020 uh, anunțate la Consiliul din 15 martie 2010. Domnul Elwood. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, sunt uh, foarte dezamăgit când în răspunsul sau uh, ministrul nu poate decât să spună că nu am progresat suficient. Politica agricolă comună ar putea să contribuie la Eh, consolidarea biodiversității, dar măsurile care sunt luate pentru susținerea eh, fermierilor nu întotdeauna sunt luate și eh, având în vedere biodiversitatea și protecția mediului. Mulțumesc. Domnule ministru, vreți să reacționați? Cred că cea mai adecvată măsură pentru a desfășura muncă de calitate și de susținere a agriculturii noastre va fi um, ca într-o viitoare discuție pe probleme bugetare să susținem financiar deciziile pe care acest Parlament le ia în cadrul politicii agricole comune. Thank you. Uh... We have no further on that question. Mulțumesc, nu mai avem alte întrebări suplimentare și de aceea trecem la următoarea uh, solicitare de informare din partea doamnei uh, McGuinness uh, care privește Consiliul Informal al Ministrului Agriculturii din septembrie acestui an. Domnule ministru, vă rog. Mr. Elwood. Domnule Elwood. Spune, doamna președinte. Aș dori să felicit Comisia pentru reușita consultării publice privind PAC după 2013. Au fost 6.000 de contribuții din partea publicului larg care vor fi analizate de către Institutul de Cercetare din domeniu. În ce privește aceste contribuții, ele au demonstrat interesul pe care întreaga noastră societate îl manifestă pentru viitorul uh, agriculturii europene. Conferința PAC după 2013 a fost organizată pe 19 uh, iulie, au avut loc dezbatere, o masă rotundă, iar aceste contribuții sunt uh, prețioase pentru uh, a atrage învățăminte pentru această strategie. Ministrii agriculturii în ultimii doi ani au desfășurat o activitate de reflexie, a fost animată de președințiile succesive. Um, în cadrul acestor doi ani, instituțiile europene și um, s-a ajuns la concluzia că realitățile în cadrul PAC astăzi și provocările pentru viitor trebuie să fie apreciate la justa lor valoare în cadrul dezbaterii privind cadrul bugetar al Uniunii pentru perioada 2014-2020. Viitorul PAC va fi subiectul central al unei reuniuni informale a ministrilor agriculturii care va avea loc dintre 19 până pe 21 septembrie în Belgia Președintele Comisiei Agri, domnul de Castro, a fost invitat să participe la această reuniune pentru a orienta discuțiile noastre informale. Noi uh, ținem seama de uh, rezultatele conferinței de iulie și pregătim și o notă pe marginea acestor concluzii pe care o vom pune la dispoziție în zilele următoare discuția viitoare confirmă pertinența strategiei noastre în cadrul PAC, bazându-ne pe tratatul de la Lisabona, să asigurăm uh, alimente sigure și de calitate pentru cetățenii europeni, menținerea unei agriculturi durabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene, să protejăm mediul, peisajul și să contribuim la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. Ca atare, bilanțul uh, pe care se bazează președinția confirmă valoarea adăugată a unei politici agricole comune și importanța pe care PAC o are în contextul strategiei Europa 2020. Discuțiile viitoare vor fi urmate în luna octombrie, octombrie de o ultimă dezbatere privind uh, viitorul politicii PAC. Consiliul ca și Parlamentul European, în felul acesta, contribuie uh, semnificativ la uh, procesul de reflexie în acest domeniu. Și sunt sigur că și Parlamentul European și Consiliul uh, vor ajunge la elaborarea unui document care se va bucura de susținerea celor două instituții. În momentul în care documentul va fi disponibil, vor avea loc dezbateri la nivelul Consiliului. Ne dorim și un acord de liber schimb cu țările Mercosur și fiind conștienți de importanța uh, covârșitoare economică a unui asemenea acord, Uh, ministrii agriculturii uh, sunt și ei de opinia noastră că uh, un asemenea acord ar putea să creeze și un risc pentru domeniile sensibile ale politicii agricole comune. Aș dori să vă amintesc faptul că Comisia a fost îndemnată să-și respecte mandatul de negociere. Domnul comisar Cioloș a asigurat Consiliul că negocierile cu Mercosur sunt compatibile cu strategia politicii agricole comune și cu obiectivele esențiale ale uh, politicii agricole comune. Noi vom urmări cu maximă atenție negocierile cu Mercosur mai ales în ce privește politica comercială. Următoarea uh, rundă de negocieri este prevăzută pentru luna octombrie și uh, vă asigur din nou că vom urmări ca să fie respectat scrupulos mandatul de uh, negociere. Doamna Măghinis. Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul a fost detaliat și vă mulțumesc pentru asta. Mai ales vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră referitoare la negocierile cu Mercosur, pentru că um, în acest Parlament au fost formulate îngrijorări în acest domeniu. Iar în ce privește biodiversitatea și bugetul pentru agricultură, mă determină să vă pun o întrebare în legătură cu punctul de vedere al Consiliului, în legătură cu bugetul pe anul viitor, pentru că se pare că el nu este foarte încurajator pentru PAC. Domnule ministru. un certain nombre d'états membres o serie de state membre doresc să reducă bugetul pentru anul următor. Însă, din câte știu eu, acordul de la Consiliu nu merge în această direcție. Și probabil că ieri l-ați uh, ascultat pe ministrul belgian uh, al finanțelor uh, făcând o prezentare privind bugetul 2011. Uh, deci s-a auzit care sunt perspectivele. Și acum încep discuțiile cu Parlamentul și eu nu sunt de acord cu analiza pe care o faceți dumneavoastră în legătură cu evoluția bugetului european. Thank you. I have two further Mulțumesc. Mai am două întrebări suplimentare. Domnul Rubic și domnul Elward președinte, vă mulțumesc. Vreau să știu dacă bugetul 2011 a fost deja luat în discuție și vreau să știu dacă, de exemplu, mijloacele financiare prevăzute pentru programul de competitivitate care includ inclusiv problema energiilor regenerabile și a tehnologiilor comunicații, dar uh, și uh, proiecte în domeniul agriculturii și probleme legate de uh, reactorul care constituie un proiect important al uh, ITRE. Vor fi puse la dispoziție sume pentru aceste linii bugetare pentru aceste proiecte? Domnule Hayward, având în vedere presiunile pentru reluarea discuțiilor Mercosur, poate să spună domnul ministru ce uh, efecte negative vor avea aceste noi negocieri cu Mercosur cu asupra fermierilor uh, europeni, în special uh, fermierii din Irlanda, din țara mea de origine, ar suferi pentru că sunt mari exportatori de carne de vită. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă vreți să răspundeți, vă rog. În legătură cu prima întrebare, nu pot decât să vă spun că avem o Viziune generală uh, legată de buget uh, ține seama de preocupările Parlamentului în ce privește domeniul inovațiilor, tehnologiei. Aveți uh, toată posibilitatea să modificați perspectiva bugetară pentru anul viitor. Deci, în dezbaterile pe marginea bugetului, trebuie să vedeți care sunt prioritățile din punct de vedere al Parlamentului European. Iar în ce privește cea de-a doua întrebare în legătură cu Mercosur, președinția este conștientă de uh, îngrijorările pe care Comisia Agri le-a exprimat în legătură cu reluarea negocierilor cu statele Mercosur, dar uh, repet, Comisia uh, va urma strict uh, conținutul mandatului cu care a fost investită Bineînțeles că ne dorim uh, o uh, protejare a produselor agricole europene. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc. Trecem la următoarea noastră întrebare, care a fost pusă de domnul Cernetski privind perspectivele de aderare la Uniunea Europeană a statelor din Balcan. Domnule ministru. Alors, l'objectif de notre... Euh, Obiectivul politicii noastre în ceea ce privește regiunea Balcanilor Occidentali este să contribuim la stabilitatea din această regiune. Dorim ca aceste țări să trăiască în stabilitate, pace și să se bucure de prosperitate. În 1999 am hotărât să instaurăm procesul de asociere în cadrul procesului de aderare pentru a eșalona perspectivele lor de aderare. Pentru reconciliere, stabilitatea și pentru viitorul acestei uh, regiuni, aceste obiective sunt uh, importante, dar ce respectă agenda de la, de, Salon, de la Salonic, mă scuzați, se stabilesc niște condiții echitabile și riguroase. Consiliul a reafirmat atașamentul pe care îl are Uniunea Europeană față de aceste țări, față de perspectivele lor de aderare. Asta pe 14 iunie, după reuniunea de la Sarajevo de pe 2 iunie. De-a lungul anilor, Uniunea a semnat șase acorduri de stabilizare și asociere, iar patru au intrat deja în vigoare. În octombrie 2009, Comisia a propus uh, să se deschidă negoci- negocierile de aderare cu fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Negocierile cu Croația, care au început în 2005, sunt acum în faza finale, finală. Din punct de vedere politic, Uniunea Europeană își păstrează angajamentele avem trei misiuni PESC, două în Bosnia și Herțegovina și una în Kosovo și avem trei reprezentații în regiune, la Skopje, Priștina și la Sarajevo. Ajutorul financiar, peste 900 de milioane în 2010, 1 miliard de euro în 2013. În total, asistența financiară depășește 13 miliarde din 1991 încoace. În ceea ce privește datele de aderare, acesta depinde respectarea criteriilor de la Copenhaga și de condițiile fixate în procesul de stabilizare și asociere. Există o secvență clară, acord de stabilitate și asociere, avizul Comisiei primit cererea de aderare, statutul de candidat, negocieri de aderare și, în sfârșit, aderare. Consiliul așteaptă cu mult interes trecerea la următoarele etape din acest proces, însă guvernele din această regiune trebuie să respecte condițiile fixate, să intensifice ritmul reformelor și să facă față principalelor sfidări statele din regiune uh, vor trebui să-și crească eforturile de combatere a corupției, a crimei organizate, vor trebui să-și consolideze capacitatea administrativă și, de asemenea, vor trebui soluționate toate chestiunile nesoluționate. Obiectivul procesului de stabilitate și asociare nu poate fi atins decât dacă papoarele de acolo și guvernele de acolo participă activ, în dovadă de hotărâre. Viitorul depinde de aceste văpoare și de guvernele lor. Politica de bună vecinătate contribuie la reconciliere și la soluționarea diferendelor bilaterale. Aceste politici reprezintă miezul abordării Uniunii Europene în această regiune din 1995 încoace. Pe 14 iunie, statele respective au fost uh, rugate să soluționeze toate problemele restante cu vecinilor. De asemenea, în noiembrie 2009, Consiliul a hotărât să liberalizeze regimul de vize cu țările, cu, pentru cetățenii din trei uh, țări și acum se pregătește același lucru și pentru cetățenii din Albania și Bosnia și Herțegovina și Herțegovina și sper că decizia va fi luată acesta. În ceea ce privește impactul asupra bugetului al acestor aderări pentru perioada 2014-2020, E clar, deocamdată Consiliul nu se poate exprima, deoarece încă nu am primit o propunere din partea Comisiei privind următoarele perspective financiare. Vă mulțumesc, domnul Cernețchi, acum. Vă mulțumesc, doamna președinte. De obicei, aceste dezbateri nu sunt desfășurate cu atâta diligență cum o faceți dumneavoastră. Apreciez foarte mult acest lucru. Domnule ministru, ce mi-ați spus dumneavoastră este foarte bine cunoscut de către acest Parlament. Eu aș vrea să aud ceva mai concret din partea dumneavoastră. Cine se află mai aproape de momentul de, ader, eh, de aderare. Este Serbia sau Muntenegru sau Macedonia? Cine este mai aproape de acest moment? Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare, domnule ministru. Aveți cuvântul. Alors vous savez que je vous dise lequel des trois pays est le Eh, nu pot să vă spun de pe acum care dintre cele trei state este mai apropiat de aderare. Trebuie să vedem în cadrul exercițiului de negociere, pentru că trebuie realizate încă anumite progrese. Ele eh, pot fi realizate în viteze foarte diferite de la un stat la altul. Mulțumesc, domnule ministru. Înțeleg că eh, trebuie să ne părăsiți, ca atare îmi pare rău să spun că există încă o serie de întrebări la care, din lipsă de timp, nu s-a putut răspunde acum. Se va răspunde în scris. Și vă mulțumim pentru participare și suspendăm ședința până la ora 21 în seara aceasta.